września 2000. Doamnelor și domnilor, declar deschisă reuniunea Parlamentului European. La începutul acestei reuniuni aș dori să anunț decesul lui Egon Klech, fostul președinte al Parlamentului European din 92 până în 94. Cu regret spun că acesta a plecat dintre noi în timpul vieții și-a dedicat mare parte din activitatea unificării Europei. Timp de două decenii aproape a fost membru al Parlamentului European. Aș dori să ne ridicăm în picioare pentru un minut de reculegere. Vă mulțumesc. Chciałem Państwa także poinformować, że księga kondolencyjna. Aș dori de asemenea să vă anunț că există o carte de condoleanțe pusă la dispoziția tuturor. Puteți să vă treceți acolo remarcile. De asemenea, după cum știți, un o serie de sindicate au anunțat intenția lor de a organiza o grevă joi 23 septembrie 2010 în Franța. Această acțiune va afecta transportul public și va intra uh, acțiunea va intra în vigoare la ora uh, 10 după amiaza, 10 seara miercuri. De asemenea, am auzit că acțiunea ar putea în cel să înceapă la ora 8 seara, miercuri. Conferința președinților a decis ca sesiunea de la Strasburg să ia, fin, să ia sfârșit, după cum am stabilit, inițial, joia. Serviciile aeriene și feroviare, precum și transportul public din Strasburg, vor fi cu toatele afectate. Vor exista întreruperi și din acest motiv, s-ar putea să fie imposibil pentru unii dintre noi uh, să beneficiem de un nivel de